Bonjour à tous. Bună ziua tuturor și bine ați venit la Parlamentul European din Bruxelles în această zi în care mai bine de 700 de milioane de europeni aleg 736 de deputați europeni și vă propunem o emisiune specială. Europa confruntată cu criza. Oare Europa este un atu sau un handicap față cu această criză? Sigur, ne vor răspunde invitații, mai ales întrebărilor lui Caroline de Camare de la France 24 și Daniel de Săchel, RFI, Radio France International. Cu noi avem mari martori, actori confruntați cu această criză, începând cu Joaquin Almunia. Uh, bună ziua, sunteți comisar european, însărcinat cu afaceri economice și monetare deci sunteți uh, în plină bătălie acum, îmi imaginez. Sigur, sigur. Uh, acum, în ultima vreme, se vorbește doar de economie. Apoi, Vaira Vike Freiberga, bună ziua, ați fost președintă a Letoniei, iar acum sunteți vicepreședintă a grupului înțelepților care trebuie să facă o reflexie asupra viitorului Europei în 2020-2030. Se spune că sunteți cea mai bună ambasadoare a țării dumneavoastră. Mulțumim că v-ați deplasat la noi de la Riga. Uh, e cu noi și doamna Nicole Font intern, bună ziua, ați fost ministră, dar mai ales a Parlamentului European din 89 până în 2002 uh, și ați părăsit uh, Parlamentul după foarte mulți ani petrecuți aici cu anumite regrete pe care le veți împărtăși, sigur. Și avem uh, doi corespondenți ai presei europene la Bruxelles, The Economist și de la televiziunea slovenă și Carolina, o mică informație pentru telespectatorii France 24 și ascultătorii RFI. Antena RFI are perturbări de patru săptămâni după după anunț, anunțul unui uh, plan social care prevede concedieri și abandonul uh, a șapte din cele 19 limbi vorbite de RFI, avem a, um, germană, poloneză, albaneză, sârbă și croată. Astăzi, Uh, este mai ales, uh, ne ocupăm mai ales de criza economică și uh, vom vorbi despre participarea la vot, care se pare că mm, nu este foarte însemnată. Doamne Fontaine, de ce cetățenii europeni nu sunt destul de interesați de Europa? Da, cred că din nefericire cetățenii nu sunt destul de conștienți de rolul central al Parlamentului European. Pentru că poate că acest rol și această, acest câștig de putere se face progresiv. Este alegerea alegerea cu sufragiu universal, apoi este cu cu codeciziei, cu tratatul de la Maastricht. Suntem, avem codecizia cu Consiliul Ministrilor uh, de la egal la egal și apoi, scuzați-mă, domnule comisar, când în martie 99 uh, am uh, dat jos, cum s-a spus, comisia, și acesta a fost un act politic fondator, dar cetățenii nu sunt destul la curent cu, aceste, cu acești pași. Uh, domnule Almunia, sunteți comisarul european care se ocupă, se poate spune, de această criză. Deci, îngrijorările cetățenilor europeni se leagă de șomaj, de scăderea puterii de cumpărare. Avem o mulțime de planuri de redresare națională, dar nu am avut un plan de redresare la nivel european. Uh, se poate spune că avem impresia că ați fost în vacanță la începutul crizei, dar spuneți-ne unde ați fost și ce face Europa. Uh, domnul comisar, cred că poate că ați avut niște probleme de informare în legătură cu problemele europene. Aș, aș ști altfel că în noiembrie anului trecut Comisia Europeană a prezentat celor 27 de șefi de stat și de guvern un plan de redresare economică da, este insuficient, spune uh, reporterul. Dar acest plan, spune comisarul, uh, a fost sprijinit de Parlamentul European și care începe să dea rezultate uh, corespunzătoare. Și ca o consecință a acestei acțiuni la nivel european, e prima dată în uh, istoria Uniunii Europene când se adoptă o decizie economică atât de importantă cu toții împreună, ca o consecință a tuturor acestor acțiuni, impactul sprijinului la, la nivel bugetar și fiscal pentru activitatea economică, pentru a combate criza în euro Europa se situează la același nivel cu impactul uh, deciziilor luate în Statele Unite ale Americii. Pentru că, doamnă Freiberga, țara dumneavoastră este deosebit de afectată de criza. Letonia a trebuit să împrumute 7,5 miliarde de euro de la FMI și 5 ani după aderarea sa la Uniunea Europeană, Oare Estonia are impresia că, uh, Letonia are impresia că o, Europa o protejează în destul cri- de criză? Uh, criza a lovit uh, Letonia în mod uh, subit și nu ne-a prevenit nimeni, să fim bineînțeleși. Dar, uh, pe de altă parte, caz, uh, țara uh, a avut o creștere economică poate chiar prea vertiginoasă, astfel încât a fost foarte afectată de criză și uh, aceste procese s-au petrecut foarte rapid și sunt în uh, plină desfășurare. De aceea, pentru noi, acest program de redresare economică european este de o importanță capitală. Cred că pentru uh, poporul uh, leton, pentru a-i reda încrederea și să, pentru a reda încrederea investitorilor în general și pentru a stabiliza situația, cooperarea și solidaritatea pe plan european este crucială și niciodată n-a fost mai importantă decât astăzi. Doamnă Fontaine, credeți că solidaritatea europeană față de țările din Est care sunt în dificultate, uh, cred că nu este, câteodată nu este destul de suficientă. A spune că uh, solidaritatea nu este destul de nu este suficientă, putem face mult mai multe, dar vreau să spun Uh, sigur că dinaintea crizei, Parlamentul European a interpelat Comisia în legătură cu insuficienta supraveghere a piețelor financiare. Domnule comisar, știți foarte bine că am avut numeroase schimburi de opinii și a spune modest că noi ne aflăm la originea grupului uh, lui Jacques de la Rozier, care în acest domeniu face propuneri extrem de interesante. Uh, și sper că aceste recomandări vor fi uh, urmate de rezultate concrete. Ei bine, solidaritatea este absolut necesară, pentru că astăzi e adevărat că s-a evitat o criză bancară la nivel european, criză care ar fi fost absolut dramatică. Asta este sigur. Pe de altă parte, ne-am pregătit bine pentru G20. Știu totuși că uh, cred că trebuie reamintit acest lucru, tocmai pentru a prevedea o supraveghere a capitalului uh, financiar internațional. Cred că e un lucru bun și de asemenea mi-aș permite să vă reamintesc, nu s-a făcut destul, uh, nu s-a reamintit destul rolul euro. Pentru ca să spunem a evita efectele încă și mai dramatice pe care le-ar fi avut criza dacă noi nu am fi avut euro. Cred că altfel toți ne-am fi aflat într-o situație groaznică, motiv pentru care, da, aveți dreptate, suntem în centrul dezbaterii pe care ați lansat-o. Da, văd că domnul Sitnic vrea să reacționeze. Uh, este un uh, jurnalist al uh, televiziunii publice din Slovenia, Eduard Sitnic. În această problemă euro, aveți o întrebare pentru domnul comisar Almunia. Da, domnule comisar, sunt sunt sigur că știți că introducerea euro în Slovenia a fost un mare succes. Am putut să facem față crizei mult mai ușor cu moneda euro. Credeți cumva că cri- criteriile pentru moneda euro ar trebui să fie interpretate mai flexibil pentru a ajuta alte state din estul Europei în care se confruntă cu o criză economică serioasă? Și care ar fi comentariul dumneavoastră, doamnă președinte, în legătură cu acest fapt? Cred că euro a reprezentat un mare succes și un mare instrument de protecție al statelor membre ale zonei euro, astăzi 16 state membre, dar și uh, a statelor care vor să adere la euro, uh, Letonia, Lituania și așa mai departe. În cazul Letoniei, în ultimele luni, am discutat aproape în fiecare zi cu autoritățile letone din partea Comisiei Europene uh, despre felul în care se poate ieși din această criză. Și am prevenit autoritățile letone că dacă nu vor adopta măsuri economice adecvate, uh, s-ar putea să se întâmple uh, să, ca criza să aibă efecte negative. Uh, moneda euro este un anumit etalon. Pentru a aparține la moneda euro, uh, acest, această monedă creează încredere, creează investiții și așa mai departe. În cazul Letoniei, Ungariei, României, uh, vrem să dăm dovadă de solidaritate în mod foarte clar între uh, Uniunea Europeană și statele membre care au uh, dificultăți economice. Este vorba de Letonia, Ungaria și România. Uh, uh, pentru a te vedea cifre, solidaritatea este un concept foarte general, dar avem un instrument pentru a finanța uh, necesitățile exterioare ale statelor în dificultate. Exi- acum șapte luni această cifră era 12 miliarde de euro, astăzi este 50 de miliarde de euro. Noi am propus să mărim de patru ori resursele financiare care pot să fie orientate spre statele care au nevoie de asemenea resurse. Este vorba de o demonstrație a solidarității europene care a fost urmată de o intensificare a activității Băncii Centrale Europene în anticiparea plăților din fondurile structurare și fondurile de coeziune, prin asistență și cooperare cu autoritățile din Letonia sau Ungaria pentru a găsi soluții. Uh, construim Europa în fiecare zi. Doamna Freiberger, atunci când îl uh, auziți pe uh, domnul comisar Almunia, îl, vi se pare că statul dumneavoastră ideea unui împrumut european vi se pare o idee bună? Da, mi se pare că euro și-a arătat valoarea și îmi pare rău că Letonia nu poate să urmeze calendarul prevăzut la început, care i-ar fi permis să adere la zona euro la 1 ianuarie 2008. Însă, din păcate, de la intrarea noastră în Uniune, am început, uh, a început o creștere uh, a inflației și această inflație ne-a împiedicat să dăm urmare calendarului prevăzut. Este uh, extrem de, uh, de. este în defavoarea țării noastre, însă acest indicator, care este inflația, uh, nu am putut, a putut să fie Uh, rectificat de către guvern, pentru că guvernul nu are foarte multe instrumente pentru controlarea inflației nu poate să controleze cât de mulți euro intră în țară, oamenii care pleacă și lucrează în străinătate trimit bani acasă, uh, există un consum intern care crește, uh, ceea ce duce la creșterea prețurilor la un moment dat uh, am avut, uh, ne-am confruntat și cu creșterea prețurilor la resursele energetice. Au existat toți acești factori care s-au concertat și acum este mult mai dificilă situația decât înainte. Nicol Fonten. Aș spune totuși că trebuie să ne reamintim de o realitate, că ceea ce există în Uniunea Europeană ca modalități bugetare, acestea sunt insuficiente. Nu se ridică la măsura politicilor pe care vrem să le facem noi. Trebuie să se lanseze un asemenea împrumut european. Bineînțeles că trebuie să se revadă în profunzime sistemul bugetar și metodele Uniunii Europene. Știți, domnule comisar, că ne-am întrebat de mult acest, în legătură cu acest lucru. În Statele Unite am văzut în urmă, ca urmare a crizei din 1929 Uh, noi nu am reușit să uh, învățăm din această lecție în care Statele Unite au înmulțit de 20 de ori bugetul federal. Sunt cu totul de acord că avem nevoie de un buget mai mare la nivelul Uniunii Europene, însă, din păcate, statele membre și parlamentele, care sunt autoritățile bugetare, cu resurse proprii, nu au urmat propunerile Comisiei de acum 5 ani pentru un buget mai mare Însă, pentru a ajuta un stat cum ar fi Letonia într-o asemenea situație foarte dificilă, am mărit de patru ori capacitatea de asistență financiară. Și am făcut acest lucru pentru că putem să cerem bani de pe piață. Putem face împrumuturi europene pentru a ajuta Letonia. Eu sunt responsabil cu acest lucru. Pentru a găsi bani, 5 miliarde, ajutoare pentru Letonia, pentru uh, Lituania și Ungaria Eh, sunt bani din Uniunea Europeană. Dar un mare împrumut european nu este 5 miliarde, este 1000 de miliarde pentru a relansa Europa, eh, pentru a investi în infrastructuri, în tehnologii, pentru a ieși, ca Europa să poată să iasă din criză cu, în cele mai bune condiții. Însă trebuie să vă reamintim și ce facem, pentru că Banca Europeană de Investiții a, eh, și-a crescut astăzi cu, în acest an cu 30% creditele acordate Există multe ajutoare și credite uh, acordate acestor țări în criză care uh, echivalează cu 3 până la 4% din PIB. Trebuie să ajutăm aceste state să aibă capacitatea de a pregăti proiectele și să cheltuiască acest, acești bani. Dacă putem spune cetățenilor că trebuie să înțeleagă importanța angajării în Europa, să voteze pentru Europa, să urmeze uh, afacerile europene, uh, facem acest lucru și vom face multe. Uh, extinderea europeană care a început acum 5 ani este un succes din acest punct de vedere. Domnule comisar, uh, am înțeles ceea ce ați spus. Vă întreb dacă mâine veți susține Parlamentul European în cererea sa de o revizuire a bugetului comunitar pentru a avea mijloace uh, adecvate la nivel politic. Bineînțeles, în experiența mea de comisar, acum 5 ani, tocmai vroiam să dis- discutăm perspectivele financiare și bugetare pentru perioada 2007-2013, am văzut, din păcate, că și Consiliul European și Parlamentul au adoptat cifre uh, care erau mult mai puțin ambițioase de, decât cifrele propuse de comisie. Eu împărtășesc aceste opinii. Eu cred în Europa, ca și toată lumea. Toată lumea care se află aici, în acest în clădirea Parlamentului. Însă întrebarea este care sunt pașii pe care trebuie să-i facem în fiecare zi pentru a ajunge la această Europa. Nu, e, nu este o problemă de pași, este o problemă de a avea uh, Um, mijloacele necesare pentru a construi o Europa politică. Altfel nu vom reuși să ajungem niciunde. Stimați colegi, dacă îmi permiteți să intervin, domnul comisar a menționat că există reformele pe care guvernele trebuie să le facă și, fără îndoială, guvernele vor efectua aceste, guvern, uh, aceste reforme. Însă aș dori să subliniez că în aceste programe pe care le menționați, uh, de ajutoare pentru noile state membre, ar fi momentul să profităm de criză pentru a revizui mecanismele prin care sunt distribuite aceste fonduri și prin care acestea își ating beneficiarii. În Letonia există un fel de gătuire unde se opre, opresc proiectele, uh, există o uh, dificultate birocratică extrem de mare uh, de a duce un proiect până la bun sfârșit. Trebuie să uh, revizuim procedurile și aceste cerințe birocratice care trebuie simplificate. În Letonia, uh, aceste împrumuturi iau luni de zile. Pentru că dacă ai uh, un proiect și vrei să împrumuți bani pentru acest proiect, termenul până când aceste fonduri ajung în contul tău din bancă, în momentul de față este, acest uh, termen este foarte de durată și acest lucru nu ajută la relansarea economică. Este foarte adevărat, însă nu în toate țările există aceeași capacitate de absorpție. Sigur, e o sarcină care revine autorităților naționale, locale, în fiecare stat dar uh, pentru un mic proiect, dacă există aceeași birocrație ca și pentru un proiect de milioane de euro, da, doamnă, spune domnul Almunia, e prea multă birocrație, e de sunt de acord. Dar aici controlele la Parlament sunt foarte stricte, însă capacitatea de absorpție nu este aceeași în fiecare țară. Unele țări au rezultate mai bune decât altele. Pe de altă parte, Există anumite tipuri diferite, orientări diferite ale reformelor. De exemplu, o țară ca a domniei voastre sau alte țări uh, trebuie încă să facă o convergență spre nivelul mediu a Uniunii uh, Europene. Nu e vorba doar de reforme care trebuie finanțate din bugetul european. Sunt o mulțime de reforme care trebuie hotărâte și puse în aplicare prin voința politică și consensul social și politic la nivel național în fiecare țară. Avem experiența țărilor care au avut mai mari succese după ce au aderat la Uniunea Europeană. Există cazurile celorlalte țări care nu s-au bucurat de succese similare, cu aceleași reguli, aceleași proceduri, același buget european. Așadar, trebuie să solicităm Europei să înțeleagă problemele, ambițiile, dificultățile țărilor care tocmai au aderat. Însă, în același timp, trebuie să spunem responsabililor acestor țări și voi trebuie să vă faceți temele, nu doar Bruselul. Și Riga, Vilnius, Tallinn, Budapesta, Praga trebuie să-și facă temele. Doamna Freiberga, depinde și de talia proiectului și acest lucru nu este luat destul în considerare. Um, da, um, domnule David Rennie de la The Economist, văd că fierbeți, încă nu v-am auzit până acum și poate că aveți o întrebare care merge contra curentului a ceea ce s-a spus până acum. Și vă definiți cu pagina noastră Charlemagne adept al liberalismului care astăzi a fost criticat în general. Deci așteptăm să vă ascultăm întrebarea. Da, aș uh, fi dorit să pun următoarea întrebare. Când auzim aceste pledoarii pentru mai multă Europa, uh, mi se pare că acest lucru se spune ca și cum e vorba de un mecanism elegant care ar putea îmbunătăți funcționarea Europei. Dar pentru mine, în spatele acestor vorbe, văd o viziune politizată, ideologizată pentru Europa, cu mult mai multe reglementări ale sectorului financiar, de exemplu, cu această pledoarie pentru încă și mai multe mijloace la nivel european pentru a putea dispune, se, se aude de la Franța și Germania o pledoarie pentru o prioritate mai uh, scăzută pentru politicile de concurență, pentru a gestiona mai bine o politică industrială la nivel european, de exemplu. Ceea ce mă frapează pe mine la Bruxelles și ce am auzit acum în privat, uh, spunându-mi, uh, spunându-mi se din partea multor funcționari, uh, cu mai puțină concurență, cu mai multă reglementare, chiar dacă presupunem că vor crește impozitele pentru a avea mai multe mijloace europene, dar de aici e logic că va rezulta o creștere scăzută. Și asta se spune foarte mult în spatele ușilor închise la Bruxelles. Mie mi-ar plăcea să aud, să știu dacă, dacă uh, conducătorii ar dori să fie mai cinstiți și să spună public, da, putem schimba modelul european, să avem mai puține riscuri, însă și mai puțină creștere. Și logic pentru mine ca liberal, mai puține locuri de muncă e o viziune pentru mine destul de controversată. Deci, domnule Joachim Almunia, ca să ieșim din criză, mai multă sau mai puțină Europa? Este și întrebarea domnului Rennie. Da, vă răspunde lui David, mai multă sau mai puțină reglementare? În anumite cazuri e necesară mai multă reglementare pentru că nu exista deloc acolo unde sistemele financiare s-au prăbușit. Au fost excese, abuzuri, practici pe care nici cei din sectorul financiar privat nu le apreciază. Ei spun că nu, pot, nu se poate repeta acest lucru, trebuie să schimbăm, trebuie noi regulamente. Împreună cu Parlamentul și cu Consiliul trebuie să îmbunătățim reglementările din alte sectoare, dar în același timp trebuie să spunem cetățenilor foarte clar un regulament nu poate năbuși dinamismul european. Trebuie să avem politici pentru a avea mai mult dinamism în economiile noastre, pentru a deschide posibilitatea de a spori creșterea, dar nu o creștere uh, slabă pe baza unor excese financiare, ci o creștere solidă pe baza productivității, pe baza eficienței, a unei mai bune educații, unei mai bune formări și în calitate de europeni trebuie să facem o combinație între creșterea economică, între uh, domeniul economic și domeniul social. Avem un model social, avem valori sociale. Da, uh, Nicol Fonten, da, sunt absolut de acord cu răspunsul domnului comisar. Cred că ceea ce am propus noi, domnule comisar, noi cei din Parlamentul European, uh, supravegherea piețelor financiare sau societățile de asigurări, agențiile de rating, societățile de audit, toate aceste propuneri care provin de la Parlament și pe care le cunoașteți foarte bine, aceste propuneri nu se opun principiului concurenței. Cred că avem niște echilibre care trebuie găsite cred că e important să spunem că uh, cea mai uh, rea situație ar fi aplicarea unor politici protecționiste. Cred că toți suntem de acord în a spune că ar fi un lucru dramatic. De altfel fac apel în sensul unei coordonări, cooperări internaționale, tocmai pentru a evita o atare situație. Uh, ați avut aceste propuneri ale Comisiei prin care uh, se uh, facilitează uh, Uh, lucrurile astea. A vorbit de directiva McCreevy uh, din numele comisarului care ar facilita instalarea unor hedge funds. Uh, ei bine, propunerea comisiei nu dorește să faciliteze reglementarea. Pentru prima dată se dorește reglementarea acestor activități ale hedge funds în Europa. Este prima dată. E un lucru care a fost solicitat de Parlament, e un lucru care a fost acordat nu doar la nivel european, de către Consiliu și Comisie,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 Eh, pe malul celălalt al Atlanticului se fac eh, exact același eh, fel de lucruri, e o necesitate ca activitățile financiare sau produsele financiare să se sustragă oricărui fel de supraveghere și reglementare. Suntem de acord în principiu, spune doamna Fontaine, dar v-am împărtăcit rezervele noastre și cred că sunt două riscuri aici. Riscul să permitem comercializarea unor fonduri care se găsesc în paradisuri fiscale, dar uh, gestionate dintr un dintr-un stat membru al Uniunii Uniunii Europene și o a doua remarcă care mi se pare importantă, am dori Sigur, asta ar, asta ar fi un rezultat, dar noi nu spunem acest lucru, spune comisarul, dar noi am dorit, spre doamna Fontaine, ca fondurile, ele însele, să facă obiectul unui control și mai ales fondurile și, să, ă, și exigențele, să aibă exigențe de transparență din păcate nu mai sunt membru al Parlamentului European, dar a fost propus acest lucru de Parlamentul European. Domnul Almunia, dacă există fonduri înființate, create și care operează doar în Europa, sunt de acord cu dumneavoastră. Dar să vedem care e situația, cum stau lucrurile. O, parte de aceste hedge funds nu se află în Europa, nici pe continent, nici în Regatul Unit, ci în insulele Cayman, de exemplu, sau în altă parte, unde există paradisuri fiscale. Și atunci ce putem să facem noi în calitate de europeni pentru a supraveghea, pentru a vedea ce se întâmplă cu aceste fonduri? Trebuie să avem oameni care să gestioneze toate aceste activități. Da, există un număr în Europa de hedge funds. Cred eu că nu vom uh, uh, regla aceste probleme decât cu, uh, pentru că există capitaluri considerabile în aceste paradisuri fiscale. Dar trebuie să începem prin a le controla bine, prin a avea o transparență și așa am putea da exemplul restului lumii. Am putea încuraja celelalte țări responsabile, statul Delaware uh, și așa mai departe, să participe la acest gen de transformare a finanțelor internaționale fără a permite publicului și nu doar uh, celor din domeniul finanțelor, fondurilor de pensii, Eh, trebuie regăsită încrederea în sistemul financiar, încrederea în capital. Ce înțeleg eu prin asta? Cred că vom avea o redrețare economică, eh, dar va fi mult mai dificilă deoarece totuși în economie există un element psihologic și un rol mare este jucat de încredere. Transparența ar putea uh, ajuta foarte mult în recâștigarea încrederii. Uh, încă n-am pronunțat un cuvânt e cuvântul șomaj. E vorba de circa 10% în Uniunea Europeană, anumite țări, în Letonia, șomajul a crescut foarte mult, aproape 20%. Ei bine, oare situația riscă să devină una explozivă? Va trebui ca instituțiile europene și mai ales Comisia Europeană să dea dovadă de curaj și de imaginație. Da, asta încercăm să facem, desigur. Avem o altă inițiativă împreună cu președinția Republicii Cehe am avut un summit uh, care privește ocuparea, locurile de muncă, dar a fost un succes. Deci, permiteți-mi să vă spunem de ce, de ce a fost vorba de un mini-summit. Sigur, uh, Parlamentul a sprijinit, sprijinit acest summit. Comisia a avut ideea acestui summit. Partenerii sociali încă din primul minut au spus dorim să participăm și noi. Anumite state membre au avut inițiativa, anumite guverne naționale au avut inițiativa acestui uh, mini-summit. Vă voi spune apoi care sunt aceste state și uh, care au întrebat de ce crește șomajul, ce putem noi facem și când în Consiliul Europei uh, am spus domnilor șefi de stat și guvern, haideți cu toții să organizăm un summit pentru ocupare la Praga. Ia și ni s-a răspuns, păi suntem preocupați. Ne rămân doar două minute pentru a trage concluziile. Aș dori totuși să uh, vă acord cuvântul fiecăruia câteva cuvinte. În câteva ore vom avea rezultatele alegerilor europene. De ce vă este cel mai teamă, doamna Freiberga? Sper că previziunile conform cărora uh, vor exista uh, multe voturi pentru extremiști, sper că aceste previziuni să fie false și oamenii să-și păstreze bunul simț și simțul de echilibru. Și sper să nu vedem că se vor produce uh, uh, câștiguri importante pentru partidele extremiste. Nicol Fontaine, o teamă sau o speranță? Eu sper că va fi un Parlament European care să fie deschis către întreaga lume, care sigur să uh, se preocupe de uh, combaterea crizei, dar fără a prejudicia statele terțe. Uh, avem uh, reforma politică, politicii agricole comune de făcut, microcreditele, să ajutăm aceste țări, mai ales pentru a dezvolta o economie durabilă și care să respecte mediul. Sunt multe lucruri pe care putem și trebuie să le facem, este imperativ. Și asta se poate face prin solidaritate. Încă un cuvânt, domnule comisar, sper că Parlamentul care va fi ales astăzi va fi un Parlament la înălțimea provocărilor cu care ne confruntăm în Europa, economice, sociale, legate de mediu, un Parlament care va fi capabil să spună cetățenilor europeni în fiecare zi, în fiecare săptămână, ce discută aici, ce hotărăște aici, ce dorește Parlamentul pentru toți europenii. Iată sfârșitul uh, discuției noastre. Seara alegerilor continuă. Rămâneți alături de noi. Mulțumim Parlamentului European pentru organizare. Mulțumim pentru că ne-a invitat, pentru că am putut să fim prezenți aici și la revedere pe curând.